darf sie bitten platz zu nehmen liebe kolleginnen und kollegen. meine sehr geehrten damen und herren! doamnelor și domnilor spune președintele cu o bucurie extraordinară am ocazia să l salut pe un prieten care e astăzi în această încăpere. președintele uh, sloveniei fostul uh, membru al Parlamentului European. Bine ați venit! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben Dragi colegi, tocmai am discutat cu Borut Pahov. Pahor. M-a întrebat care e ce, au, ce are el împreună cu Giorgio Napolitano și cu Elio Di Rupo, cu François Hollande, cu Enrico Leta și cu toți ceilalți. Deci ce au ei uh, la comun? Practic, cu toți ei au fost eurodeputați. Deci, vedeți, dragi colegi, ce se poate alege de noi? Asta ă, ținând cont de cazul președintelui ă, Sloveniei, Borut Pahor. Și acum am onoarea de a-i da cuvântul. Vă rog. Gospod predsednik, Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, și dragi prieteni, așa cum a spus și domnul președinte, prietenul meu, Martin Schulz, v-am fost coleg în legislatura precedentă. Cu unii m-am împrietenit și recunosc, mi este tare dor de voi. Mi-e dor de voi în sensul personal și în sens politic. În sens politic, mi-e dor de voi de fiecare dată când devin conștient de faptul că Parlamentul European are un punct de vedere special mai ales când e vorba de conturarea destinului nostru comun. Este un punct de vedere unic, un rol unic asumat, iar în acest sens, Parlamentul European este o instituție indispensabilă, o instituție unică în misiunea sa, care creează destinul colectiv al cetățenilor europeni. Și tocmai de aceea Parlamentul European este indispensabil. Domnule președinte, am un deosebit respect pentru Parlamentul European. Doresc pe această cale să abordez doar unul din numeroasele subiecte care se pretează a fi dezbătute. E un subiect care poate deveni crucial în viitorul apropiat. Aș vrea pe această cale să putem dezbate acest subiect crucial. E vorba de viitorul Uniunii Europene. Vă veți da seama că pentru mine acest subiect nu este unul abstract sau academic, ci este unul de importanță strategică. Sunt foarte pertinent. În fața noastră stă o mare provocare și dacă întârziem, vom recupera cu greu în discursul meu de astăzi, aș dori să fac un pas politic și juridic înspre aprofundarea proiectului european. Vedem exact ce se întâmplă la ora actuală în Europa și în lume. Și nu în ciuda acestor împrejurări, ci mulțumit acestor împrejurări, a sosit momentul de a acționa. Să facem un prim pas important. Acest prim pas cu siguranță va fi întreprins la anul, la alegerile europene. Dorința mea este de a avea o convenție cu privire la viitorul Europei. Îmi doresc foarte tare ca aceste demersuri să se bucure de o majoritate politică sau de un consens. Trebuie să ținem cont de nevoile cetățenilor noștri pentru un viitor prosper. Și e foarte clar că avem nevoie de o nouă Constituție. Eu știu ce opinii există în Parlamentul European și știu că unii sunt împotriva acestei uh, idei. Aveți tot dreptul. Știu că mulți se îndoiesc cu privire la uh, validitatea acestui uh, pas democratic. Dar până la urmă, pentru asta există Parlamentul European. Există pentru a ne oferi libertatea de a lua o decizie libertatea de a lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la conturarea viitorului Europei, totul în spiritul democrației. Unii sunt pentru, alții sunt împotrivă. Vreau însă să vă prezint astăzi poziția mea. Până la urmă, se prea poate ca lumea să-și dorească să ia o decizie prin referendum în fiecare stat european. Acest lucru va conferi legitimitate politică acestei decizii cruciale și oamenii au absolut uh, tot dreptul să ceară o asemenea procedură. Vreau să vă prezint câteva argumente uh, și să-mi justific poziția. Pe parcursul carierei mele politice, am fost un european convins. Pur și simplu cred în Europa, cred în ideea Europei, ca o comunitate a națiunilor și a statelor. În ciuda diferențelor care există între noi, cred că, până la urmă, sunt mult mai numeroase lucrurile care ne unesc. Mai mult decât atât, experiențele din trecut ne-au arătat că Cooperarea oferă pace și pacea este baza prosperității. Premiul Nobel pentru pace e o mărturie a acestui fapt. Niciodată nu am făcut pași înapoi și nu m-am dezis de convingerile mele europene. Ba mai mult, convingerea mea a luat amploare. După cel de-al doilea război mondial, am fost martori ai unor progrese extraordinare. împreună am asistat la semnarea tratatului de la Lisabona, un pas foarte important. Vreau să vă spun că tratatul de la Lisabona nu va mai putea să uh, servească nevoilor de mâine și nu va mai putea soluționa problemele oamenilor pe care îi reprezintă. Și asta nu e singura problemă, doamnelor și domnilor. Criza globală, economică și financiară ne-a obligat să avem în vedere o integrare și mai puternică. Acum ne uh, gândim la cum să eliminăm deficitul democratic. Din 2008 încoace, criza financiară, economică și socială nu a făcut altceva decât să scoată la lumină toate problemele care ne stau înainte. Sunt probleme de natură politică, economică, socială criza ne-a arătat ce trebuie să facem pentru ca oamenii să aibă în continuare încredere în viitorul nostru comun. Nu putem să avem o bancă centrală europeană și apoi 17 sau 18 politici fiscale. Este o situație imposibilă. Consiliul European, Comisia și Parlamentul European s-au străduit să găsească măsuri cu caracter temporar sau permanent pentru a asigura o acțiune uniformă. Dar, și vă spun sincer, pe termen lung, aceste acțiuni nu sunt suficiente pentru a avea o strategie continuă și pentru ca Europa să își consolideze rolul ca actor global în economie, în societate și în relațiile umane în general. Al doilea argument sună cam așa. După cum a spus prietenul meu, președintele Martin Schulz, pe parcursul carierei mele politice mi-am asumat mai multe roluri. Mulți dintre dumneavoastră puteți să confirmați asta. Și dumneavoastră aveți uh, în spate o carieră politică lungă și variată majoritatea, majoritatea cazurilor se aplică această regulă. Din când în când, unii dintre noi se întorc în politica națională. Este foarte important să profităm de această experiență acumulată la Parlamentul European. Am ceva experiență și la Consiliul European pentru că am fost premier chiar în vremea crizei. Această criză ne-a luat pe nepregătite și din 2008 până în 2011 tot ce am făcut a fost să încercăm să ne redresăm și practic soluțiile pe care le-am implementat au fost unele temporare. De multe ori a trebuit să corectăm deciziile pe care le-am implementat cu puțin timp în urmă. Am fost acolo și am văzut cu ochii mei modul în care criza a luat Europa prin surprindere. Presiunile au fost enorme. Fără instituțiile pe care alți actori globali le au la dispoziție, noi am putut să ne mișcăm destul de greu. Tocmai de aceea, mulți oameni astăzi ne arată cu degetul, mă arată pe mine, pe dumneavoastră, pe toată lumea, spunând că suntem mai degrabă incompetenți și că nu facem față provocărilor erei moderne. Dar problema este de fapt că nu avem instrumentele necesare și tocmai de aceea a sosit momentul să avem instrumentele care să ne uh, ofere garanția că prin uh, utilizarea acestora viitorul va fi unul mai bun. Slovenia e și ea confruntată cu criza. Cu toate acestea, e mai multă unitate între diferi diferitele forțe Uh, între diferitele partide politice, am putut să adoptăm decizii care, de fapt, au impus un grad ridicat de maturitate și pot să vă spun că Slovenia va reuși să treacă peste acest impas și va deveni o poveste de succes în Uniunea Europeană. Vreau să vă spun însă că această criză a generat o uh, neîncredere în instituții și în statul de drept. De asemenea, a subminat încrederea în proiectul comunitar. Asistăm astăzi la primele semne ale euroscepticismului în Slovenia. Dar, de cealaltă parte, există oameni care sunt perfect conștienți de faptul că nimeni nu poate rezolva problemele singur și că e mai bine să acționăm împreună. Nu putem să concepem viitorul acționând în plan individual, mai ales că circumstanțele se vor agrava. Acum a sosit momentul să profităm de această ocazie. Pentru că vă amintiți că în pragul noului mileniu am semnat o convenție pentru viitor și am vrut să atingem obiectivele um, strategiei de la Lisabona, dorind să devenim cea mai competitivă economie din lume. Am eșuat, din păcate suntem în continuare în criză, dar asta nu înseamnă că nu avem posibilitatea de a ieși din criză. Vom putea oferi noi stimul pentru creșterea economică. Avem nevoie și de consolidare fiscală, desigur, dar uh, până la urmă important este că oamenii vor avea locuri de muncă, și că vor avea încredere în faptul că trăiesc într-o Uniune Europeană care le asigură un trai decent. Stimați eurodeputați, domnule președinte, Poziția mea față de integrarea Uniunii Europene și față de extindere, mai ales când e vorba de Balcanii de Vest, e o poziție care se bazează pe nevoile interne ale Uniunii Europene și pe circunstanțele din politica internațională. Baza pentru prosperitate poate fi obținută doar prin cooperare. Dacă vrem pace pe termen lung, dacă vrem prosperitate sporită, atunci e clar că avem nevoie și de cooperare consolidată. Mesajul meu în această instituție și către toți europenii este următorul. Patrimoniul păcii și al prosperității pe care l-am creat deja este unul care poate fi protejat pe viitor, ba chiar poate fi consolidat. Dar acest lucru se va întâmpla doar printr-o cooperare consolidată la nivel politic. Nu ar trebui să fim ezitanți și nu ar trebui să ne ferim de a adopta măsurile necesare, pentru că uh, periclităm tocmai acest patrimoniu vă vorbesc astăzi în calitate de președinte al unui stat mic european. V-ați gândit că acest mesaj ar veni mai degrabă din partea președintelui unui stat mai mare. Dar Slovenia are o tradiție în acest uh, sens pentru că s-a desprins dintr-un stat federal mai mare. Și această experiență practic îmi permite să vorbesc uh, despre viitorul nostru. Mulți cred că transferarea de competențe către Uniunea Europeană se traduce automat prin diminuarea suveranității statului. Dar, de fapt, relația este una tocmai opusă. Acest lucru reprezintă precondiția menținerii diversității fiecărui stat și a particularităților acestuia. Dacă nu cooperăm unii cu alții, nu vom putea să ținem piept ritmului alert al lumii moderne și tocmai de aceea militez pentru o integrare aprofundată. Totodată, aș vrea să-mi exprim și o altă dorință. Aș vrea ca tinerii să fie pentru acest proiect, dar problema este că un sfert din tinerii de astăzi nu beneficiază de un loc de muncă. Mulți prezentăm viziunea unor state unite ale Europei fără a explica tinerilor că, practic, astfel am crea condițiile propice ocupării și am stimula investițiile în știință și tehnologie. Am deveni comparabil cu Statele Unite ale Americii, cu Brazilia sau cu China. Trebuie să-i determinăm pe tineri să înțeleagă ce înseamnă integrarea aprofundată, să înțeleagă că acest lucru va avea efecte benefice asupra propriei prosperități. Viitorul nostru depinde de abilitatea de a transmite tocmai acest mesaj. Cu permisiunea dumneavoastră, profit de această ocazie pentru a face un apel și către Consiliul European să adopte un program prin care tinerii să se bucure de angajare, de ocupare mâine, fie investiția în microentități sau în IMM-uri, fie în investiția în educație sau uh, pregătire profesională. Dumneavoastră, în calitate de eurodeputați, veți, veți juca un rol foarte important în elaborarea unei asemenea strategii, fiindcă veți fi uh, direct implicați în uh, adoptarea cadrului financiar multianual pentru 2014-2020. Toată lumea ar trebui să înțeleagă următorul lucru. În momentul în care mă refer la Statele Unite ale Europei, de fapt, nu mă gândesc la uh, un uh, proiect de tipul celui american. Aș vrea să avem niște State Unite ale Europei cu toată diversitatea care există la ora actuală, diversitate care să fie în beneficiul tuturor. Dar până atunci e nevoie să găsim o relație corectă între menținerea diversității și încurajarea unității. Și vă spun foarte sincer, fiind perfect conștient că nu toți veți fi de acord cu mine, Dacă în continuare vom milita pentru o Uniune Europe Europeană mai puternică, dacă în continuare vom crede că e nevoie de mai mult timp până să uh, ne, implic, până să ne implementăm strategiile, vor câștiga euroscepticii. Deci cu orice întârziere a noastră, ei câștigă teritoriu și nu știu cât va fi de benefic pentru noi. Vreau pe această cale să mulțumesc Parlamentul European pentru că pe parcursul acestei legislaturi ați făcut foarte multe, mai ales în termen de uh, asumarea deciziilor democratice. Știu că e dureros faptul că publicul de multe ori nu e foarte conștient de rolul Parlamentului European. Vreau să-mi uh, Uh, să exprim astăzi în numele meu și al poporului pe care îl uh, reprezint, respectul și admirația față de efortul depus de dumneavoastră în beneficiul cetățenilor europeni. Privesc cu încredere către viitorul nostru comun și mă gândesc că premiul Nobel pentru pace nu a fost atât de mult un premiu în sine, ci un semnal de alarmă pacea niciodată nu ar trebui să uh, fie privită ca un lucru de la sine înțeles. Pentru pace trebuie să muncim zi de zi. Pacea reprezintă în continuare baza prosperității. Și cred că, în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm astăzi, vom putea continua să uh, lucrăm la un viitor prosper. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim foarte mult, domnule președinte, pentru discursul dumneavoastră foarte încurajator. A fost un discurs care va genera dezbateri controversate în Parlamentul European, pentru că dumneavoastră v-ați referit la Constituția Europeană și Uh, după cum ați spus-o și dumneavoastră, acest mesaj nu va fi pe placul tuturor colegilor. Știți care este poziția mea față de acest subiect, dar nu am eu voie acum să o prezint. Oricum, ne-ați încurajat, domnule președinte, să mergem mai departe și pentru acest lucru vă mulțumesc sincer. Cred că pentru prima dată s-a întâmplat ca un președinte să se exprime atât de clar în favoarea activității Parlamentului European și să mulțumească explicit. E și logic să o faceți, pentru că dumneavoastră, în calitate de eurodeputat, ați fost extrem de angajat. Și oricine a avut un asemenea rol știe că uh, o cameră legislativă cu peste 700 de eurodeputați în curând și cu eurodeputați uh, din Croația are un rol foarte important, fiindcă emite legislație pentru întreg continentul uh, european și e un loc unic, cum nu mai există nicăieri în lume. Dumneavoastră ne-ați încurajat să mergem mai departe și pentru asta vă suntem extrem de recunoscători. Mulțumim, domnule Pahor!